vizibile. Urmează declarația Comisiei în legătură cu migranții de pe coasta Libiei și dau cuvântul domnului Baro acum. Mulțumesc, doamna președinte. Am luat uh, notă cu consternare de uh, naufragiul unei embarcațiuni cu imigranți. Conform unor surse, această embarcațiune embarcațiune avea peste 250 de uh, imigranți la bord. Comisia și-a exprimat compasiunea pentru victimele acestui dezastru uman și uh, revolta legată de aceste drame care au cauze multiple și în legătură cu organizațiile criminale care organizează acest trafic clandestin criminal uh, folosindu-se de mizeria umană. Comisia consideră că este intolerabil și invită toate părțile implicate să-și mobilizeze eforturile pentru ca să se pună capăt acestor practici. Libia poate juca un rol esențial în acest sens, poate să acționeze determinat și eficient în lupta împotriva acestor practici pe teritoriul său și în prevenirea plecării acestor embarcațiuni clandestine de pe coastele sale poate să controleze acest trafic în cadrul apelor sale teritoriale și să se uh, conformeze obligațiile pe care le are în cadrul Convenției Panafricane din 1969, uh, pentru că este semnatară a acestei convenții. În cursul ultimilor ani, Comisia Europeană a solicitat autorităților europene să-și asume aceste responsabilități și să pună în practică măsuri eficiente în cooperare cu Uniunea Europeană și cu statele membre ale Uniunii. Trebuie să vă spun că noi am pus la dispoziție o asistență financiară suplimentată Libiei dar este evident că este necesar ca autoritățile libiene să facă uz de acest sprijin pentru a pune capăt traficului de imigranți și să își controleze frontierele meridionale. Autoritățile libiene trebuie să dezvolte în același timp un sistem de primire a uh, imigranților conform unor criterii internaționale. Uh, este adevărat că Uniunea Europeană este pregătită să contribuie la aceste demersuri, inclusiv prin uh, embarcațiuni care să controleze traficul pe Marea Mediterană. Există operațiunile navale Nautilius și Hermes uh, care sunt organizate de către agenția noastră Frontex și uh, aceste acțiuni costă 24 de milioane. Comisia a cooperat pentru punerea în practică a acestor două acțiuni, dar este necesar și ca statele membre să-și dovedească solidaritatea concretă cu Italia și Malta, care sunt în primul rând expuse acestui flux de imigranți care vin dinspre Libia. Libia trebuie să-și asume responsabilitatea pentru readmisia imigranților uh, ilegale, trebuie să îi primească pe teritoriul său. Am luat notă de faptul că autoritățile italiene consideră că este posibil ca începând cu 15 mai anul acesta să organizeze patrule în comun cu autoritățile libiene pe mare pentru a intercepta embarcațiunile clandestine. și salutăm susținerea pe care autoritățile italiene o oferă pentru a spori capacitățile navale ale Libiei în acest sens. Dar având în vedere că este necesar să întreprindem măsuri de urgență, Comisia consideră că este prioritar să ținem seama de dimensiunea umană a acestei probleme. Imigranții care își încredințează viața acestor traficanți de persoane sunt oameni care se refugiază din cauza persecuțiilor și a războiului. Sperăm ca aceste evenimente din ultimele zile să uh, trezească în totalitatea statelor noastre membre o uh, responsabilizare și o înțelegere a gravității problemelor și că noi împreună cu uh, toate statele membre și cu ajutorul Parlamentului European, vom putea pregăti un program de la Stockholm care să țină seamă de uh, o abordare globală a problematicii imigrației ilegale. Este necesară abordarea globală pentru o strategie pe termen lung care să pună capăt fluxurilor migrate viitoare și să țină seama de uh, situația uh, oamenilor în țara de origine. Pe de altă parte, această strategie trebuie să permită aprofundarea dialogului cu partenerii africani în cadrul procesului de la Haba și în colaborare cu Uniunea Africană. Trebuie să găsim răspunsuri comune la aceste provocări. Și trebuie să creăm șanse pentru o imigrație legală, astfel încât să nu creeze probleme pentru Europa și pentru țările de origine. Trebuie să mobilizăm resurse suplimentare, să uh, intensificăm cooperarea cu țările de origine și de tranzit pentru a spori capacitatea lor de a demantela organizațiile criminale care se ocupă de traficul de persoane. Această strategie trebuie să permită o mai bună administrare, inclusiv a celor care sosesc pe teritoriile noastre și care cer legal uh, uh, dreptul de azil în cadrul uh, legislației privind protecția refugiaților. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor parlamentari, cu 15 zile în urmă am fost la Lampedusa și în Malta am putut uh, constata cu proprii mei ochi uh, și să ascult cu propriile mele urechi dramele acestor persoane care uh, și-au asumat riscul de a-și pierde viața, dar au, s-au lansat pe mare pentru a ajunge acolo. În urma acestui ultim incident, cred că trebuie să tratăm această problemă la modul cel mai serios și să conștientizăm uh, gravitatea problemei în fiecare din statele noastre membre. Pentru că uh, se pune în pericol viața unor oameni în condiții inacceptabile. Mulțumesc Parlamentului European uh, pentru că a solicitat Comisiei această declarație. Am făcut-o conform cu convingerile mele proprii, cu conștiința mea și voi face tot ce uh, stă în putere în lunile următoare pentru a pune capăt Uh, unor tragedii de acest tip. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar, domnul Diaz de Mera, pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi ne-am uh, exprimat durerea și solidaritatea uh, pentru moartea tuturor acestor migranți în Marea Mediterană. Erau oameni disperați, uh, erau victime inocente. care se îndreptau către uh, un loc sigur. Mulți dintre aceștia nu aveau nimic și uh, se îndreptau către un Eldorado care către care calea era presărată de riscuri. Cred că trebuie să facem multe pentru a preveni astfel de riscuri. Am făcut multe, însă nu s-a realizat uh, totuși ceea ce era necesar. Am văzut uh, rezultatele uh, în Libia. Trebuie să vedem cât de eficiente sunt politicile noastre. Nu există formule magice. Nu există soluții perfecte pentru rezolvarea acestor uh, probleme, însă avem nevoie de politici și uh, trebuie să avem uh, politici solide de cooperare cu țările de tranzit și cu țările de origine Poate că este mai bine să facem cunoscute avantajele uh, migrației uh, legale, chiar și în momente de criză. Trebuie să cooperăm cu țările de tranzit. Trebuie să avem o abordare uh, ca să putem rezolva toate aceste probleme legate de traficanți ceea ce avem uh, până acum nu este suficient. Trebuie să întărim dispozițiile pentru uh, privind uh, Frontex-ul trebuie să constituie un mecanism care, prin care să se poată exercita presiuni, mai ales în cazul migrației ilegale. Proiectele Nautilius și Hermes trebuie să fie susținute și trebuie să dovedim prin fapte că ne asumăm această responsabilitate. Grație, doamna Napoletano, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. 500 de oameni au fost uh, pierduți în uh, mare de la ultimul război mondial. E vorba de cifre foarte impresionante, deși Europa și guvernele europene par că nu se gândesc la aceste lucruri. Unele țări, inclusiv Italia, s-au gândit că s-au protejat semnând acorduri bilaterale, precum tratatul recent cu Libia. Însă nu așa stau lucrurile în realitate. Acel acord aduce împreună fapte foarte diferite între ele, precum recunoașterea crimelor comise în timpul uh, perioadei uh, coloniale, promisiuni de investiții, în schimbul unor uh, um, angajamente de a ține fenomenul migratoriu sub control. Se pare acum că majoritatea investițiilor din Libia atrag mari numere de tineri din Africa. În mod evident, dacă există o promisiune de 5 miliarde de dolari de investiții și acești bani nu vin până la urmă, acest lucru îi va determina pe oameni să migreze, să vină. Ce se întâmplă atunci în legătură cu industria extracției de uraniu, să spunem? Pentru că aici, în acest caz, a ajuns la un război cu cei din tribul Tuareg în Africa și cu cei care sunt implicați în traficul cu ființe umane. Astfel de probleme există și toate acestea sunt documentate de raportarea jurnaliștilor. Asta pentru a determina că faptul că anumite guverne europene se joacă cu focul. Așadar, dacă Europa nu va acționa, nu va avea o voce pozitivă și nu va lua măsuri pozitive consecvente cu valorile noastre, atunci nu va fi suficient să încercăm să trecem sub tăcere aceste informații, așa cum uh, am încercat să o facem în uh, ultimele zile. Totul ține de așa zisa imaginea, așa ziselor noastre politici. Mulțumim, doamna Napoletano. Acum, din partea grupului ALDE, domnul Depre. Are un minut. Domnule președinte, stimați colegi, în numele grupului meu, regret uh, această tragedie, oamenii care au fost exploatați de către bande criminale. Trebuie să privim realitatea în față. Iar realitatea este că adevăratele frontiere ale Uniunii Europene de la sud parcă nici nu mai sunt în Europa, ci în continentul european, pentru că în momentul în care embarcațiunile părăsesc malurile africane, nefericiții pasageri nu știu dacă au de ales între moarte sau de un statut de indezirabil în condiții mizere și uh, riscă să fie expulzați. Este o tragedie cu repetiție pentru că Uniunea Europeană trebuie să negocieze cu țările de origine și cu țările de tranzit, uh, inclusiv să se asigure un control sever al frontierelor, dar să existe și oferte pentru imigrație legală. Este necesar să avem asemenea acorduri pentru că trebuie să punem capăt acestui fenomen uh, pe care îl regretăm. Mulțumesc pentru grupul verzilor și ale două minute și jumătate, doamna Flotr. Mulțumesc, domnule președinte. Cine erau aceștia, câți erau, de unde veneau, erau printre ei copii, femei, refugiați? Oare pescarii au trecut prin drumul lor? Sunt uh, multe întrebări care se pun. Bilanțul uh, dramei uh, nu este cunoscut, însă sute au murit și s-au alăturat miilor de oameni care s-au necat în Mediterana. Sute de migranți au luat drumul exilului în condiții periculoase și inumane. De ce? Pentru că fug de niște regiuni devastate, pentru că căile mai puțin periculoase le sunt închise și pentru că nu mai au nimic de sperat de la viață. Unde sunt dispozițiile, mecanismele de luptă împotriva acestor fenomene? ca să împiedicăm ca migranții să fugă de disperarea din țările lor. Nu sunt uh, lucruri care sunt comune în Italia și în Libia. Obsesia Europei, da, aceasta există. Țări uh, terțe uh, încearcă să ajungă în, acest, în Europa. Trebuie să uh, nicio sârmă ghimpată nu va încercui posibil, dorința acestora de a fugi din țările lor. Nu putem să îngrădim și de aceea cer Comisie și statelor membre să facă tot ce este posibil pentru a uh, localiza și pentru a uh, da ajutor persoanelor care au uh, dispărut în mare și să vadă circunstanțele în care s-a întâmplat acest naufragiu. Trebuie să se dea asistență persoanelor aflate în uh, uh, pericol. Cei șapte uh, pescari uh, uh, sunt uh, Uh, tunisieni sunt în continuare anchetați. Trebuie să cerem protecție internațională în toate țările. Aveți dreptate, persoanele dispărute pe mare nu sunt migranți ilegali. În al rând, trebuie să punem capăt uh, politicilor de viză restrictive, arbitrare și injuste. Trebuie să uh, avem obiectivul dezvoltării umane în terțele țări Uh, această uh, politică de dumping uh, care trece prin liberul schimb, comerțul cu arme și cooperarea cu autocrații. Mulțumesc, doamna Flotră. Două minute și jumătate, domnul Catania pentru Gwen. Mulțumesc. Evenimentele de ieri și ultimele drame, până la urmă ne arată că problemele durează de mult timp. Morțile migranților care încearcă să ajungă în Europa sunt o mare problemă. Există o încălcare a dreptului la viață până la urmă și această situație dramatică ne arată cât de greu de accesat este fortăneața noastră și poate ar trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru viața acestor oameni, a căror singura responsabilitate, singura dorință a fost să fugă de foame și de moarte și să găsească o viață mai bună. Poate ar trebui să analizăm faptul că aceste naufragii în Mediterana nu sunt o anomalie, adică sunt rezultatul unui mecanism care creează imigrația ilegală, sunt un produs derivat al sistemului european. E predictibilă situația, e vorba de represiune, e rezultatul represiunii, de interdicțiile care sunt impuse în uh, membrele Uniunii Europene în Italia și Malta atunci când e vorba de migrație. Nu există altă posibilitate de a ajunge în Europa. Nu există canale reglementate, legale, de a obține locuri de muncă în Europa nu se susține nici măcar dreptul de a obține azil, un drept sacru. Acesta se pierde pe mările învolburate ale Mediteranei. Victimele se regăsesc subiectul acțiunilor unor operatori fără scrupule, căci aceasta este singura modalitate care le rămâne de a ajunge în Europa. De asta s-a ajuns la aceste morți pe coastele Libiei acum câteva zile. În ultimii 20 de ani, migranții au murit cu zecile de mii încercând să ajungă în Europa. E vorba de oameni anonimi, fără trăsături, bărbați și femei care au ajuns hrană pentru pești. Domnul Pöttering a cerut un moment de reculegere ca semnal de doliu pentru aceste victime, mai devreme astăzi, îi uh, mulțumesc că mi-a acceptat cererea de a face acest lucru. E o datoria noastră, însă bineînțeles că nu este suficient. E vorba de indignare aici, e clar, însă trebuie să ajungem la o politică palpabilă ca să putem spune aici la Parlament, asta nu se va mai întâmpla niciodată, nu va mai exista nicio moarte pe Mediterană. Mulțumesc, domnule Catania. Următorul vorbitor comisarul Baro. Voi avea o intervenție foarte scurtă, domnule președinte. Dau curs la ceea ce a spus domnul președinte de pre. Trebuie să avem o abordare globală, să avem uh, acorduri de parteneriat, pentru că unilateral problema nu poate fi rezolvată. Avem responsabilități, trebuie să combatem uh, imigrația ilegală și să creăm posibilități pentru migrația legală. Uh, trebuie să ajutăm persoanele care uh, fug pentru că sunt persecutate sau fug din zone de conflict, de război, dar trebuie să ținem seama și că există state terțe cu care negocierile sunt foarte dificile. Trebuie să uh, ne gândim că trebuie să obținem în Libia un sistem de azil. Libia trebuie să ne ajute să nu mai devină o țară de tranzit. Și trebuie să spunem acest lucru foarte clar. Am contactat și autoritățile din Malta. Dacă Libia lasă să plece uh, ambarcațiuni în condiții deplorabile, marina malteză este obligată să salveze acești bieți oameni care sunt uh, exploatați de către traficanții de ființe umane. Trebuie să dovedim fermitate în negocierile noastre cu un număr de state care nu își îndeplinesc obligațiile internaționale. Trebuie să ne mobilizăm cu toții pentru a evita ă, în cele din urmă ca asemenea incidente dramatice să se repete. Mulțumesc, domnule comisar, și trecem acum la punctul următor al ordinii de zi. Este vorba despre raportul domnului Lax, despre codul comunitar al vizelor. Domnule Lax, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte.